a lovi cu ciocănelul. Mai întâi de toate, vă urez tuturor bun venit după vacanță. Sunt convins că a fost o vacanță activă pentru toată lumea, pentru toți uh, membrii Parlamentului European în general și pentru toți colegii de aici. S-au întâmplat multe lucruri în ultimele săptămâni, lucruri care au influențat situația Uniunii Europene, precum și prioritățile Parlamentului European. Și acum, apropo de ordinea de zi a reuniunii noastre de astăzi. O cunoașteți, v-a fost distribuită și dacă nu aveți obiecții, vă propun, vă propun spre adoptare. Vă mulțumesc! Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 15-16 iunie 2015, respectiv 29 iunie 2015. Vom considera ca de obicei procesele verbale adoptate dacă nu există niciun fel de uh, comentarii sau obiecții până la sfârșitul prezentei reuniuni. Punctul 3. Comunicarea ale președintelui. Ca de obicei, această reuniune se transmite prin internet, dispunem de interpretare și pentru a-i ajuta pe interpreți, am să vă rog să vorbiți cât mai rar și, încă o dată, deci, să vă abțineți să vorbiți foarte, foarte rapid. Membrii care doresc să își exprime un interes special în anumite, pe marginea anumitor uh, elemente, au avut timpul necesar pentru a transmite către secretariat informațiile respective. Alte observații sau comentarii ale președintelui cu privire la uh, acordul de liber schimb uh, cu Vietnamul, la 1 august uh, s-a anunțat de către Comisia Europeană că s-a ajuns la un acord de principiu cu Vietnamul după doi ani și jumătate de negocieri intense. Comisia în anunțul său a arătat că toate problemele de fond au făcut obiectul unui acord și că toate părțile au ajuns la un acord pe marginea unui pachet avantajos reciproc. Comisia CITES a spus că în baza acestui acord Echipele de negociere vor continua procesul pentru a pune la punct ultimele probleme rămase pendinte și pentru a finaliza textul acordului care, ulterior, va trebui să fie supus aprobării de către Consiliu și de către Parlamentul European. În numele Comisiei, consider că acestea sunt vești excelente și felicit uh, echipa de negociere a Comisiei Europene. Stimați colegi, negocierile cu Vietnamul, după cum știți foarte bine, au fost unul dintre elementele prioritare din ultima vreme pentru comisia noastră. O delegație puternică din partea comisiei noastre s-a deplasat la Hanoi și la Ho Chi Minh în aprilie anul curent pentru a discuta cu omologii noștri vietnamezi în vederea viitorului acord. În acest sens am întâlnit și cu prim-ministrul Vietnamului pentru a informa cu privire la prioritățile comisiei noastre. Negocierii au uh, făcut parte din grupul de monitorizare care este uh, condus de uh, domnul raportor mm, răspunzător de această chestiune și s-a ajuns la astfel la un acord de principiu cu Vietnamul. Negocierile cu privire la acordul privind bunurile de mediu au avut loc în perioada 27-31 iulie la Geneva. Uniunea Europeană a distribuit o declarație, un proiect de declarație ministerială în vederea adoptării finale a acordului. Ați primit și dumneavoastră textul de la secretariat. Proiectul de text cuprinde mai multe secțiuni și arată care este structura, precum și calendarul aranjamentelor instituționale. Vom continua să lucrăm pe marginea listei de produse în cadrul rundei ulterioare de negocieri care urmează să aibă loc în perioada 16-22 septembrie. După anunțuri, am să vă mai spun că a patra reuniune a conferinței ambasadorilor Uniunea, la Uniunea Europeană cu Parlamentul European va avea loc pe data de 2 septembrie, săptămâna aceasta, organizată fiind de delegațiile permanente ale Parlamentului European. Vom avea această reuniune care se va împărți în două, mai întâi plenara, care va face obiectul participării numai a președinților și a coordonatorilor, apoi reuniuni regionale la care vor participa raportorii permanenți rolul Parlamentului European, precum și acțiunile externe ale Uniunii Europene, se vor afla pe ordinea de zi a acestei reuniuni. Apoi, în altul reprezentant, doamna Federica Mogherini, vicepreședintele Comisiei, a primit un, uh, o scrisoare din partea domnului Brock, la care a răspuns Iar uh, doamna comisar pentru comerț, doamna Malmström, împreună cu doamna Mogherini, au arătat în această replică, în, acest, uh, în această scrisoare de răspuns, că există un punct de vedere comun în ce privește parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Japonia între, deci, punctele de vedere ale Parlamentului și ale Comisiei Europene. S-au pus accentul pe aspectele cheie din cadrul negocierilor Uniunii Europene cu Japonia, elemente care au fost subliniate și de către Comisia noastră. Și cu aceasta se încheie comunicările președintelui. Mai am un singur lucru să vă spun. L aștept, desigur, pe domnul Lange. Îmi cer scuze pe domnul Böge, raportor pentru buget pentru 2016 Avem avizul uh, Comisiei pentru Comerț Internațional în acest sens, dar cred că sunteți de acord cu mine că în lumina evenimentelor care au avut loc în ultimele săptămâni în domeniul migrației, cu toate problemele care vor face obiectul interesului Parlamentului European în zilele următoare, probabil, o idee pentru comisia noastră ar fi să discutăm în continuare despre amendamentele la acest buget, așa încât instituția noastră să poată face față tuturor provocărilor care îi stau înainte. Prin urmare, cu permisiunea dumneavoastră, doamnelor și domnilor colegi, am să rog pe domnul Böge, în calitatea sa de raportor, să facă unele comentarii, dar am discutat acum câteva minute cu serviciile, cu colegii din partea serviciului, de lângă mine, că nu se mai pot uh, discut, nu se mai poate discuta pe marginea amendamentelor numele comisiei, dar la nivel individual se mai pot înainta amendamente până pe data de 3 septembrie la ora 12, la prânz. Deci, deci dacă vreunul dumneavoastră, dintre dumneavoastră are vreo astfel de inițiativă, puteți să îi dați curs până în data de 3 septembrie la prânz. Și sunt convins că domnul raportor ne va oferi mai multe detalii. Și cu asta chiar se încheie anunțurile președintelui și trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea studiului Evaluarea deciziilor privind politica de apărare comercială pentru 2014. În 1982, Parlamentul a adoptat o rezoluție prin care cerea Comisiei să elaboreze un raport anual cu privire la activitățile sale în domeniul comerțului și apărării. La momentul respectiv, cerințele raportului vizau două obiective principale. Mai întâi, scopul Parlamentului de a spori transparența, așa încât Comisia să dea seamă cu privire la acțiunile sale în fața Parlamentului și un al doilea obiectiv la fel de important era ca raportul acesta anual să fie un instrument prin care Comisia să poată comunica cu publicul larg. Au existat numeroase rezoluții ulterioare în urma acestui prim raport și el a devenit o obligație anuală. Comisia noastră a acordat uh, numeroasă, o, o atenție deosebită diferitelor instrumente pe care, de care dispune, de exemplu, pentru a ține seama, de exemplu, de uh, situația uh, aderării la OMC a Chinei. Așadar, este momentul oportun ca comisia noastră să analizeze acest proces de raportare sistematică din partea comisiei. Departamentul nostru de politici și respectiv domnul Edwin Belmors, care face parte dintr-un institut de la Bonn și respectiv un expert de la o instituție, o instituție din Barcelona, s-au implicat în acest proces. Așadar, Dau cuvântul domnului Vermurst pentru o prezentare care va dura aproximativ 10 minute, după care voi deschide dezbaterea, desigur, dând cuvântul uh, raportorilor și apoi coordonatorilor. Domnul Vermurst, vă rog. Thank you very much, Mr. Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule Winkler. Așa cum poate vă aduceți aminte, unii dintre dumneavoastră, am elaborat un studiu și în anii trecuți cu privire la exerciții de modernizare în beneficiul Comisiei INTA. Mi s-a cerut să vă prezint perspectiva cu, din punctul de vedere al importatorilor pentru combaterea acțiunilor de dumping la nivelul Uniunii Europene. Am făcut acum un alt studiu prin care am elaborat ultimele două rapoarte anuale ale Parlamentului European, dar așa cum arăta și domnul Winkler, eu sunt practician și din dorința de transparență cred că trebuie să vă spun că sunt implicat direct în multe dintre cazurile de care se ocupă în mod direct Comisia Europeană. Așadar, din dorința de transparență, cred că este corect să vă spun acest lucru ca să știți care este situația. Apropo de studiile pe care le-am elaborat, ele sunt disponibile la intrarea în sală, cred că le-ați văzut. Studiul acesta este împărțit în două. Mai întâi e o evaluare a ultimelor două rapoarte anuale ale Comisiei cu privire la activitatea de uh, comerț și apărare. Aceasta este prima parte a studiului meu. În al doilea rând, am luat în uh, analiză unele modificări notabile în practicile de apărare ale Comisiei. deși am constatat că în raportul publicat de către comisie niciuna dintre acestea nu se regăsește în mod clar. Asta cred că arată că raportul acesta anual este într-o oarecare măsură util, dar este util mai cu seamă pentru că vedem exact ce anume nu este luat în discuție în acest raport. Mai întâi, cu privire la primul uh, element, și anume evaluarea rapoartelor Comisiei Europene, m-am concentrat pe rapoartele din 2012 și 2013, cu privire la cel din 2014, el s-a publicat abia în august, luna trecută, deci după ce a fost încheiat studiul nostru. Prin urmare, ne-am ocupat de activitățile de apărare comercială ale Uniunii Europene din uh, raport, rapoartele din 2012 și 2013, așa cum arăta și domnul Winkler în introducerea sa. Baza acestui raport anual o reprezintă o rezoluție a Parlamentului European din 1991, 1981, deci o rezoluție foarte veche, în care se spunea la vremea respectivă că Parlamentul European consideră că rolul său este acela de apăra, apărător al interesului public în cel mai amplu sens al termenului, făcând Comisia să dea seamă de faptele sale. Obiectivul raportului acestuia anual era de asemenea să fie un instrument prin care Comisia însăși să poată comunica cu publicul larg. În prezent, dacă ar fi să luăm în discuție și raportul publicat uh, luna trecută, până acum, deci, uh, s-au publicat 33 de rapoarte din 1981, însă eu m-am ocupat doar de rapoartele cu numerele 31 și 32, adică cele din 2012 și 2013, care sunt principalele lipsuri din aceste raporturi anuale pe care le-am constatat. Studiul meu merge în detaliu, dar cred că nu are sens să vă expun toate detaliile acestui studiu în scurta mea prezentare. Mai întâi de toate, rapoartele anuale sunt publicate cu o mare întârziere. În medie, în ultimii 10 ani, cu 12 luni întârziere. Ceea ce înseamnă că, desigur, dacă anul se încheie în decembrie, în medie, raportul pentru anul care se încheie în luna decembrie se publică în luna decembrie anului următor. Sigur, există și o justificare pentru asta. Multe rapoarte sunt standard, statisticile sunt în permanență actualizate, trimestrial, în general. Așadar, una peste alta, nu văd de ce trebuie ca acest uh, termen de publicare să fie atât de întârziat. În al doilea rând, 80-90% din uh, conținutul acestor rapoarte este cam același de la un an la altul, cu excepția cifrelor care sunt actualizate, însă formatul este cam același, obiectele, subiectele luate în discuție sunt aceleași. În al treilea rând, sunt numeroase detalii tehnice, dar se selectează doar anumite cazuri, nu se știe pe ce baze. Apoi, în general, nu se ia în discuție, nu se iau în discuție efectele în interesul Uniunii Europene ale măsurilor întreprinse. Deși obiectivul acestor rapoarte când au fost ele propuse în 1981, vizau tocmai interesul public, dar acum nu se mai discută în niciun fel despre efectele în interesul public ale măsurilor în domeniul uh, apărării. Apoi, nu se vorbește despre plângerile înaintate și plângerile care au fost respinse. Cei dintre dumneavoastră care au fost implicați în cazuri de acest fel. În ultimii 30 de ani știți că Comisia a arătat că respinge circa 50% dintre plângerile primite. Este reacția standard a Comisiei atunci când este întrebată cu privire la acest subiect. Dar uh, cifra exactă este confidențială, nu cunoaște nimeni. De ce face Comisia acest lucru? Vrea să arate publicului că este, are standarde foarte înalte. În Statele Unite, de exemplu, autoritățile acceptă majoritatea plângerilor. Cauzele, cauzelor li se dă curs, chiar dacă nu toate au, sunt duse până la sfârșit, însă plângerile sunt primite, în timp ce în Uniunea Europeană 50% sunt acceptate. Prin urmare, se presupune că există o filtrare mai severă în avans pentru a se evita un număr prea mare de cazuri care să nu, uh, cărora până la urmă să nu, li se dea, să nu, să nu ajungă la bun sfârșit. Apoi, în multe cazuri, în mijlocul unei anchete, se pune capăt unui caz din cauza faptului că s-a retras plângerea. Practic, în mijlocul Uh, procesului respectiv, în mijlocul investigației, cel care a înaintat plângerea o retrage. Și în acest caz, de fiecare dată, se ia hotărârea de a se încheia ancheta, ceea ce pare absolut logic. Dacă sectorul privat înaintează o plângere și apoi, dintr-un motiv sau altul, în mijlocul anchetei hotărăște să o retragă, nu mai are niciun rost ca comisia să continue investigația respectivă, însă pe de altă parte, noi nu știm care sunt de fapt motivele reale pentru care au fost retrase respectivele plângeri. Poate cauza nu era suficient de solidă sau poate cei care înaintaseră plângerea au fost informați uh, cu privire la anumite lucruri de către comisie. În orice caz, niciuna dintre aceste informații nu este făcută publică și atunci se spune doar în jurnalul oficial că plângerea a fost retrasă și comisia consideră că este cazul să pună capăt investigației fără niciun fel de alt detaliu suplimentar. Și atunci, niciunul dintre noi nu știe de fapt care sunt motivele pentru care atât de des sunt retrase plângerile înaintate. Nu există informații cu privire la investigațiile OLAF, un lucru foarte important în aceste caz, cauze care durează foarte mult și uh, costă foarte mult, dacă se constată că există subvenții sau dumping, se impun niște amenzi foarte mari. Și pe de altă parte, faptul că se impun aceste amenzi trebuie urmat și de punerea în aplicare a amenzii, al minterie ne facem de râs. E bine, trebuie Uh, impuse aceste obligații în cazul, uh, în cazul politicilor antidumping și respectiv al subvențiilor incorrecte. Există proceduri uh, împotriva ocolirii aplicării obligațiilor. De exemplu, astfel de proceduri au fost declanșate pentru Taiwan și Male Malezia. Ele au fost publicate și deci sunt transparente, dar în același timp, Olaf desfășoară investigații în cadrul fraudei în domeniul consumatorilor. De exemplu, un exemplu tipic aici ar fi clasificarea eronată a produselor sau uh, declararea eronată a originilor. Prin urmare, persoane care Uh, se deplasează din China în uh, Taiwan sau în Hong Kong, uh, declară că, să spunem, panouri, panourile solare pe care le-au produs sunt de fapt realizate în Taiwan sau în Hong Kong din motive fiscale. În acest sens, OLAF elaborează, desfășoară, îmi cer scuze, anchete care nu sunt însă niciodată publicate. Din când în când, OLAF face câte o declarație de presă cu privire la rezultate, dar investigațiile ca atare și uh, Uh, rezultatele acestora nu fac niciodată obiectul niciunui fel de publicare, ceea ce reprezintă o mare problemă de transparență. Nimeni nu știe ce se întâmplă așadar în latura de punere în aplicare a acestui mecanism. Și, în fine, o altă uh, lipsă a acestor uh, rapoarte este că nu există nicăieri nicio mențiune cu privire la modificările din domeniul practicilor. Aceasta e așadar a doua parte a studiului. Schimbările pe care le-am observat noi uh, și de care este conștientă și Comisia nu sunt uh, discutate în raportul anual. Care sunt uh, schimbările pe care le-am putut observa în ultimei ani în politicile comerciale ale Comisiei în general. Există foarte multe investigații um, antisubvenții în uh, cazul unor uh, economii care nu sunt economii de piață. Este vorba de o tendință care a început în 2010. Din acel moment au existat 10 cazuri uh, în domeniul subvențiilor împotriva Chinei și o ultimă speță care a fost de asemenea inițiată împotriva Vietnamului. Așadar, este o nouă tendință, e vorba de cazuri uh, de uh, procese în, domeniul acesta de subvenții împotriva unor economii care nu sunt economii de piață. Până acum nu exista această tendință pentru economiile care nu erau de piață, pentru că, uh, în general, o tendință a acestor economii este că statul este, de fapt, proprietarul economiei și deci este vorba de subvenții în toate cazurile în, în, din acest punct de vedere, dar Statele Unite au anulat în 2007 uh, primii această regulă și apoi Uniunea Europeană s-a aliniat. Există foarte multe cazuri așadar uh, în domeniul subvențiilor împotriva unor economii ne-de piață și China este chiar ținta principală a Uniunii Europene în acest domeniu. Înainte India era ținta principală, dar uh, acum China a trecut în față. Un punct important la care trebuie să ne gândim dacă ne gândim la India și China, în cazul Indiei, majoritatea subvențiilor sunt subvenții de export, majoritatea subvențiilor care sunt uh, folosite pentru contrafacere sunt de obicei uh, pentru produse care rămân pe piața internă și nu pentru uh, cea externă și, în general, n-au legătură deci cu exportul. După cum știți, în al doilea rând, și după cum a zis și domnul Winkler în introducerea dumnealui, Comisia va trebui și Uniunea Europeană va trebui să decide dacă dorește să-i atribuie Chinei uh, statutul de economie de piață și aceasta se va întâmpla la sfârșitul lui 2016, însă între timp uh, există posibilitatea de a conferi alt statut economiei uh, chineze, dar până acum nu au existat au existat cazuri în care s-a acordat acest statut uh, special, însă înainte de acest caz câteva companii au primit uh, astfel de statut special, după aceea însă nu s-a mai întâmplat. Apoi trebuie făcute și ajustări de cost pentru uh, cazurile de economii de piață, pe lângă, dincolo de situația prețurilor care se regulează singură. Um, aceasta este o tendință care a început în 2013. Știm că în um, Ucraina și Rusia există o politică de prețuri pentru electricitate și pentru gaz, deci exporturile din Rusia și uh, din Ucraina se fac la un preț mai ridicat decât se vinde acest produs pe piața internă. Deci trebuie ajustat prețul uh, la uh, piață, la piața totală, ceea ce însă crește și prețul producției și crește și um, practic marja de dumping. Acest lucru s-a întâmplat însă numai pentru Rusia și uh, Ucraina, apoi s-a mai și extins și s-a folosit numai pentru uh, export cu țări precum Argentina sau Indonezia. În al patrulea rând, ceea ce mai face Comisia din 2011 este că um, analizează și alege o serie de producători interni pe care îi uh, studiază în mod uh, sistematic înainte de inițierea unui caz. Deci o parte din procedură așadar uh, se întâmplă înainte, înainte de deschiderea cazului ca atare. Aceasta are însă consecințe pe transparență pentru că există mai puține informații care sunt disponibile decât era cazul înainte. Apoi altceva, și aici vorbim de un element pozitiv, ceea ce a mai făcut uh, Comisia și mai face în continuare până acum. Se știe că măsurile antidumping sunt impuse pentru 5 ani, dar în anumite cazuri uh, Comisia decide să scurteze această perioadă, ceea ce înseamnă că situația poate să fie revizuită mai repede decât ar fi cazul de obicei. Cel mai recent caz uh, a fost cel în domeniul panourilor solare, din cauza limitării uh, la 2 ani, acum măsura trebuie să fie revizuită la sfârșitul anului acesta. Ceea ce mai face Comisia în mod uh, periodic este că se exclud anumite produse din area de competență a acestei măsuri, așadar, uh, de fapt, investigația acoperă o serie de produse la început, dar apoi, după revizuire, Uniunea Europeană poate, de exemplu, să decide să excludă anumite măsuri care au fost acoperite inițial de investigație din uh, area de uh, competență a acestei măsuri. Ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la panourile solare s-au creat excepții uh, și pentru anumite materiale, materii prime care, cu care se produc acestea, dar și în domeniul oțelului și așa mai departe. Iar în final, comisia a devenit mai transparentă, de asemenea și în alt domeniu, și anume în calcularea marjei de profit. În contextul acestor calcule, atunci când se calculează marja de pierdere, comisia trebuie să calculeze și marja de profit, profitul țintă pentru producătorii UE și în trecut aceasta era foarte neclară, această sursă de unde venea profitul respectiv, dar în ultimii ani comisia a dezvoltat um, la imboldul Curții Europene o practică destul de solidă care se decide că profitul care se folosește este cel care a fost folosit de către producătorii interni înainte să aibă loc dumpingul. Dacă nu mă înșel, cred că am ajuns la sfârșitul uh, prezentării mele. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, îmi pare foarte rău că nu am uh, autoritatea domnului Lange, care folosește ciocanul acesta cu mult mai multă abilitate decât mine. Văd că nu am această autoritate, dar vreau să vă amintesc că acest studiu a fost distribuit și că este disponibil pentru toată lumea care dorește și care dorește să intre în detalii. Aș vrea de asemenea să mai fac o sugestie înainte să dăm cuvântul tuturor la acest punct de pe ordinea de zi și anume că punctul următor de asemenea se, se referă la același subiect și vom avea o discuție în camera cu comisia, deci haideți să încercăm să discutăm acum despre studiu și după aceea mai târziu discutăm despre acest subiect în dezbaterea în camera cu Comisia. Și deci întâi aș dori să dau cuvântul colegului nostru Christopher Fielner, care a fost uh, raportul pe, raportorul pe modernizarea TDI uh, a instrumentelor de comerț și de apărare trecut. Da, mulțumesc. De atunci aștept chiar să facă și Consiliul ceva, deși într-adevăr eu am fost raportor pentru ca să aștept această reacție a Consiliului. Oricum, mulțumesc foarte mult, am câteva întrebări. În primul rând, am fost surprins de întrebarea cu privire la investigațiile OLAF. Ne-ați explicat câte ceva, însă singura investigație OLAF de care, de care mi-amintesc eu a fost uh, una în care un șef de unitate a trebuit să-și dea demisia după ce s-a întâlnit uh, cu lobbyiști și le-a promis uh, să se aplice anumite măsuri de comerț și uh, de, de, de apărare în acest domeniu, deci măsuri din acest domeniu, de, după care a trebuit să-și dea demisia. Există însă mai multe semne de întrebare cu privire la tratamentul de economie de piață sau nu. Dacă am înțeles corect, Curtea de Justiție a arătat deja, și-a arătat deja îngrijorările în legătură cu acest subiect și dacă nu mă înșel, de cel puțin trei ori Comisia a negat acceptarea tratamentului de economie de piață pentru uh, în cazuri în care acesta a fost uh, pus la îndoială de către Curtea de Justiție, deci a, a revocat această îndoială. Există multe critici la adresa transparenței și vreau să vă întreb de aceea dacă puteți să ne spuneți ceva despre diferența, diferențele pe care le avem aici în Europa față de America. Pentru că dacă nu mă înșel, există ordinul de protecție administrativă pe care se îl folosesc uh, avocații în America, care sunt parte din barou și care au uh, acces, deci, la o transparență mai bună. Dar, bineînțeles că dacă uh, transmit această informație nu mai pot face parte din barou. Deci credeți că o astfel de măsură ar putea să fie aplicată și în Europa? Și, uh, nu în ultimul rând, ați spus că trebuie criticat faptul că nu există posibilitatea să ne informăm pe retragerea plângerilor. Eu mă întreb dacă există cunoștințe la comisie despre motivele pentru care sunt retrase aceste plângeri. Se spune câteodată că n-au putut să găsească nicio cusur, însă există documente foarte clare pe care companiile le trimit și care uh, spun că doresc să își retragă plângerea din motivele A și B și dacă nu se întâmplă acest lucru, ar putea să se uh, speculeze faptul că și comisia să facă o listă de uh, plângeri retrase. De ce nu se întâmplă acest lucru? Am vrea să știm dacă Comisia ar putea să propună acest fel de listă publicată la sfârșitul raportului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Christopher, și acum aș vrea să dau cuvântul numele grupurilor, în primul rând coordonatorilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul în ordinea binecunoscută din partea coordonatorilor. Dacă nu este cazul, însă voi da cuvântul deputaților care doresc să ia cuvântul. În primul rând, doamna Alesia Mosca are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu uh, am mai multe întrebări pe care vreau să le pun uh, după schimbul de vedere pe care le-am avut cu... Vreau să pun mai multe întrebări în schimbul de vedere cu Comisia, pentru că vreau să știu mai degrabă care sunt acțiunile uh, ulterioare care vor putea fi luate în urma acestui studiu. Deci câteva comentarii aș vrea să le fac în partea a doua, care este în camera, în legătură cu acest studiu. Însă, în ceea ce privește studiul, aș vrea să aflu și eu câteva detalii în ceea ce privește de exemplu, ceea ce a fost menționat deja. Pe de o parte, s-a spus că în legătură cu schimbările efectuate din partea Statelor Unite în uh, felul în care sunt folosite instrumentele de apărare comercială acolo, Aș vrea să înțeleg uh, în ce măsură ar fi posibil uh, să uh, se ajungă la astfel de schimbări și de ce au fost determinate aceste schimbări în SUA și aș vrea să știu dacă ar putea să se ajungă la o omogenitate de tratament în acest domeniu, pe de o parte. Pe de altă parte, m-ar mai interesa uh, Uh, tot în acest caz mai degrabă e vorba de o întrebare care o să poată fi abordată în partea a doua, în partea în camera cu comisia, o discuție uh, despre modificările care au fost blocate în momentul de față la Consiliu și la care nu s-a găsit nicio modalitate de deblocare a situației. Aș vrea să vă întreb dacă acele modificări sunt armonizate cu schimbările care s-au înregistrat uh, în ultima vreme și dacă au fost actualizate cu datele pe care le avem în momentul de față datorită transparenței suplimentare. Deci mai degrabă aș vrea să pun o întrebare retorică, o invitație mai degrabă pentru discuția care va urma după aceea în camera, pentru că eu cred că pașii înainte care s-au făcut în domeniul transparenței nu sunt încă suficienți pentru a putea noi, Parlamentul, pe de-o parte, să fim implicați direct și pentru a putea monitoriza cu adevărat pe baza deciziilor pe care le-am luat uh, ceea ce se întâmplă și pe baza deciziilor pe care le vom lua. Și nu putem încă să știm exact care vor fi îmbunătățile. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult. Următorul coleg, Helmut Scholz, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și probabil discuția va acoperi și punctul 5 mai degrabă al agendei, deci trebuie să păstrăm câteva întrebări, cred eu, pentru comisie pe care să le adresăm atunci, dacă vă înțeleg bine. Dar dacă dumneavoastră spuneți că Parlamentul European nu poate să-și îndeplinească activitatea de monitor, de controlor, să spunem, al acestui instrument, uh, din cauza structurii, informațiilor pe care le primim în uh, cadrul rapoartelor anuale ale Comisiei, întrebarea care se pune este ce ne recomandați nouă Comisiei INTA și a Parlamentului și Parlamentului European pentru ca să ne concentrăm pe acel subiect în uh, situația de blocaj în care ne aflăm acum. Christopher Fierner spune că așteaptă în continuare să vină Consiliul și vreau să știu ce înseamnă aceasta pentru opinia publică, faptul că noi discutăm aceste chestiuni în așteptarea unei reacții. A doua întrebare pe care aș vrea să vă pun este care este abordarea altor țări în cadrul instrumentelor cu privire la politica de apărare comercială. Aș vrea să știu dacă e vorba de comerțul liber și de protecție pe de-o parte, dar dacă de fapt nu este vorba și de un război comercial din partea unor țări, care este, deci, interesul aspectelor uh, Uh, statelor membre, care este interesul uh, țărilor terțe în legătură cu acest aspect și cum putem să organizăm în cadrul OMC această modernizare a politicii pentru instrumentele de apărare comercială. Mulțumesc. Mulțumesc, Helmut, spune președintele. Mai există alți deputați care vor să ia cuvântul? Dacă nu este cazul, atunci aș vrea să dau cuvântul comisiei să întreb dacă dorește acum să ia scurt cuvântul cu privire la studiu? Da? Da, mulțumesc domnule Winkler, aș vrea și eu să folosesc această ocazie pentru a spune doar câteva cuvinte cu privire la observațiile pe care le-au făcut uh, domnul, le-a făcut domnul Femulst înainte. În primul rând, pentru noi este clar că descrierea acestui raport și toate lacunele sunt foarte bine documentate în acest studiu, însă avem în continuare câteva aspecte, mai ales în legătură cu recomandările pe care le-a făcut dumnealui, să, pe care am vrea să le comentăm. Dacă îmi permite, domnule Winkler, o să le menționez pe scurt. Recomandările spun așadar că trebuie să fie întocmit un raport în trei luni, dar cu mult mai multe informații, mult mai multe detalii, dublu de multe detalii întrebarea este cum se pot împăca aceste două, două dorințe și nu cred că este bine nici pentru ținta acestui raport, pentru că țelul, scopul său este să dea o idee generală și nu să facă un uh, inventar al tuturor instrumentelor în domeniul politicii comerciale de apărare. Există mai multe um, informații care sunt uh, disponibile, toate cazurile pe rol sunt pe site, uh, toate hotărârile judecătorești sunt pe site-ul curții. Uh, Rapoartele de activitate ale mm, ofițerilor sunt uh, de asemenea pe internet, deci există foarte multe informații care nu existau în 1982 și care acum există, bineînțeles, și nu este nevoie să creăm paralelisme față de aceste informații deja existente. În ceea ce privește întrebarea despre OLAF, pot să vă spun că unele dintre investigațiile uh, Olafului uh, există foarte multe date confidențiale și această confidențialitate trebuie să fie asigurată pentru că de multe ori Olaf trebuie să dea o asigurare a autorităților țărilor terțe sau țărilor țintă pentru că să se știe că acele persoane care fac declarații false, de exemplu, pot fi urmărite. Având în vedere toate acestea, domnule președinte, bineînțeles că întotdeauna se poate îmbunătăți situația și, cu siguranță, timpul de uh, producție uh, pentru acest raport poate să fie scurtat. Știu că acest raport a apărut în uh, august, deci jumătate din media care este de 12 luni, am putea face eforturi cu siguranță ca acest raport să fie însă disponibil deja în, de Paști, însă nu știm exact cum se va putea realiza acest lucru. Există evoluții și în ceea ce privește statutul de economie de piață și dacă este cazul, pentru anumite țări putem să fim mai uh, elaborați, putem să facem mai multe comentarii, bineînțeles, nicio problemă. Când Comisia discută anumite cazuri în particular, noi suntem gata de asemenea să dăm mai multe motive, motive mai detaliate de ce aceste țări au fost selectate. Deci sunt de acord aici și cred că a fost foarte utilă această remarcă pe care a făcut-o domnul Semult. Iar în legătură cu tendințele generale, toate aceste teme merită discutate, într-adevăr. Din perspectiva noastră, însă, avem aceeași întrebare și către domnul Femult. De ce aceste cinci? De ce uh, dumneavoastră ați selectat aceste cinci aspecte? Dumneavoastră ne spuneți că nu știți exact de ce noi am ales anumite cazuri și întrebarea se poate întoarce, bineînțeles, și către dumnealui. Uh, dar pot să asigur Comisia aceasta parlamentară că nu există niciun formă de ingerență politică. De exemplu, în 2011 cineva a decis că nu se mai poate acorda statutul de economie de piață. Noi am decis însă de fiecare dată pe baza faptelor. La fiecare caz, acesta a fost controlat apoi de către curte, a fost uh, revizuit și dacă nu suntem uh, mulțumiți cu cele cinci criterii, noi trebuie să refuzăm acest statut. Iar în final, în cazurile cu privire la subvenții, cazuri uh, care s-au fost, au fost inițiate și împotriva unor uh, state care nu sunt economii de piață, noi avem o metodologie pe care o aplicăm. O aplicăm uh, de curând, de fapt, și în, într-un caz care nu are legătură cu prețurile și care este un caz care este pe rol acum la Geneva. E vorba de cazuri din Argentina. Și trebuie să fiu de acord cu expertul nostru, cu faptul că nu credem că eșantionarea din faza de pre-proces um, pune în pericol dreptul la apărare, ci din contră este vorba de optimizare și uh, întotdeauna se va putea folosi mai eficient acest, uh, acest caz. Oricum, în general, un caz se rezolvă mai puțin de 5 ani și dacă lucrurile se schimbă, trebuie să fie adaptate. Oricum, pe total, domnule președinte, am vrea să subliniem că noi ne jucăm acest rol executiv în limitele legii, aplicăm toate reglementările existente în măsura posibilului. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei și acum aș vrea să mă reîntorc la autorul studiului care ne-a prezentat înainte introducerea Noastră cred că sunteți uh, în fața unei provocări acum și aș vrea să nu depășiți 5 minute pentru răspunsuri, pentru că avem o agendă pe care trebuie să o îndeplinim. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu ceea ce a spus domnul Fielner. Într-adevăr, este corect că acest statut uh, de economie de piață și negarea lui a fost uh, subiectul unor contestații în, la Curtea Europeană de Justiție dar cu toate acestea, realitatea este că din 2011 nimeni, cu excepția unui caz, nu a primit acest statut de economie de piață. Unele cazuri încă sunt pendente în uh, curte, la curte. Deci situația este în continuare în derulare. După cum știți, un proces durează 5-6 ani, dar mm, aceste contestații au apărut. În ceea ce privește motivele pentru retrageri, poate o să întrebați comisia mai târziu la sesiunea în camera, dar personal aș spune că sunt 99% uh, sigur că comisia știe în 100% din cazuri de ce sunt retrase aceste plângeri. Uh, eu țin legătura strâns cu Comisia și știu că ei chiar uh, încearcă să afle motivele. Nu poți să te duci doar să le spui, astea sunt motivele mele și gata. Nu, ei caută să afle mai mult decât atât. Și atunci, uh, dacă cineva vine să spună că își retrage cazul, dar nu spune și de ce, nu cred că Comisia va lăsa lucrurile așa ci va încerca să investigheze de ce sunt retrase aceste plângeri. Apoi ați vorbit despre lipsa de transparență, care este destul de clară din rapoartele anuale. Este o problemă în UE. Problema este neaplicarea instrumentului. Avem uh, interesele Uniunii, avem uh, Uh, multe alte instrumente, dar problema este în continuare lipsa de transparență și tocmai de aceea ar fi uh, nevoie de adoptarea unui sistem ca cel existent în Statele Unite care să îmbunătățească nivelul de transparență. Cred că s-a făcut o observație similară de domnul Schulz și doamna Smosca atunci când vorbeați despre practicile din SUA Nici unul dintre aceste sisteme nu, sunt, nu este perfect. Uniunea Europeană are anumite elemente bune, la fel și Statele Unite și cred că toată lumea poate fi de acord că sistemul american este mult mai transparent decât cel european. Toată lumea știe ce se întâmplă într o într-o speță, toate părțile interesate se face schimb de date și rezultatele sunt adeseori mai proaste decât în Uniunea Europeană. Dumpingul are o frecvență mai mare în uh, Statele Unite decât în UE, dar procesul, este, procesul în sine este mult mai transparent. Și cred că aceasta este diferența majoră între Uniunea Europeană și Statele Unite. Este mare păcat că multe alte țări copiază sistemul european, deci lipsa de transparență din UE este copiată în India, China, și uh, Brazilia, Mexic, dar asta nu înseamnă că se copiază neapărat elementele bune ale sistemului. Uh, își aleg anumite elemente, dar în ceea ce privește lipsa de transparență au tendința să urmeze modelul european. Uh, domnul Schulz a vorbit și despre modernizare, deși cred că acest lucru era mai degrabă pentru sesiunea în camera. Eu pot să spun că acum doi ani am făcut câteva recomandări în studiul meu și cred că Parlamentul European și Comisia INTA au mers un pic mai departe și au modificat uh, propunerea Comisiei dar cred că asta e tot ce pot spune deocamdată pe această temă. Nu în cele din urmă, domnul Hofmeister a făcut multe observații și un, un, un element pe care l-aș uh, remarca este întrebarea de ce am ales aceste șapte elemente în schimbările notabile. Din perspectiva mea, acesta îmi vin cel mai rapid în minte atunci când ne gândim la ce s-a întâmplat în ultimii 5-6 ani. Uh, există, dacă există și alte modificări notabile, uh, le voi include cu mare plăcere în următoarea visiune, uh, versiune a acestui raport. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Mă întorc către raportorul nostru, dacă dorește să facă câteva observații. Aveți cuvântul. Mulțumesc, nu mai am nimic de adăugat în acest context. Bun, în acest caz vă mulțumesc tuturor foarte mult, mulțumesc pentru această prezentare, cu aceasta se încheie dezbaterea pe acest punct, dar nu se încheie și subiectul, pentru că vom continua uh, cu același subiect dar acum, pentru că începem o sesiune care va avea loc cu ușile închise, îi rog doar pe membrii Comisiei INTA, uh, pe asistenților uh, și mm, secretariatul, serviciile juridice și oficialii grupurilor politice să rămână, iar toți ceilalți participanți sunt rugați să iasă din sală acum ar trebui să fie o procedură foarte rapidă, această ieșire din sală, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Avem la dispoziție doar 35 de minute pentru această reuniune cu ușile închise.